Good morning, everyone. Um, Bună dimineața tuturor. Bun venit la această sesiune comună a comisiilor Econ și bugete. Avem un singur punct uh, pe ordinea noastră de zi de astăzi. Este vorba despre funcția, crearea funcției europene de stabilizare a investițiilor. Avem la dispoziție vreo 40 de minute pentru această dezbatere. Prin urmare, trebuie să ne grăbim, nu vom tergiversa dezbaterile. Începem cu raportorii. Îi dăm cuvântul mai întâi de toate doamna, doamnei Pervanș Perez, raportoare din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că, iată, avem această posibilitate de a avea un schimb de opinii pe marginea amendamentelor care au fost depuse. Sunt mai mult de 400 coraportorii au depus la rândul lor o serie de amendamente și dați-mi voie să vă spun uh, câte ceva despre spiritul în care uh, coraportorul meu și cu mine am abordat acest proiect de raport. După dezbaterile pe care le-am avut la o primă întâlnire pe marginea acestui uh, raport, pe baza informațiilor pe care le-am primit din partea Comisiei Europene, dar și din partea FMI. Deci, pornind de la aceste informații, noi, eu consider că abordarea noastră respectă până la urmă avizul BCE și de asemenea respectă linia pe care o iau în momentul de față dezbaterile de la Consiliu. Deci, care este de fapt abordarea noastră? Abordarea noastră este aceea de a lărgi cumva propunerea Comisiei Europene. Vorbim uh, despre o ușoară lărgire a criteriilor stabilite pentru uh, uh, ca statele membre să poată obține ajutor din partea acestei funcții europene de stabilizare a investițiilor. Deci, noi considerăm că susținerea aceasta pentru investiții este esențială, trebuie conservată, dar în același timp ar putea, am putea să, să mergem chiar mai departe, cum anume susținând sistemele naționale de uh, alocații de șomaj. Este un fel de sistem de reasigurare uh, care nu aduce atingere dispozitivelor existente deja la nivelul statelor membre în ceea ce privește relațiile dintre uh, partenerii sociali, dar genul acesta de propunere ar avea un impact uh, Uh, major în ceea ce privește funcția de stabilizare. Domnul Böge cu siguranță mă va susține. Noi considerăm că propunerea aceasta este importantă, este urgentă, vedem discuțiile de la Consiliu, ne dăm seama că temerile sunt uh, justificate. Este vorba despre un obiectiv uh, identificat de toată lumea ca fiind absolut esențial pentru durabilitatea zonei euro, dar cu toate acestea, iată, subiectul nu este neapărat abordat în cursul discuțiilor următoarea criză la nivelul uh, zonei euro, uh, fără această funcție de, uh, de stabilizare, ar duce la un dezastru. Nu voi comenta amendamentele colegiilor, Vreau doar să vă spun că le-am analizat alături de coraportorul meu în detaliu. Există câteva propuneri care mi se par utile, dar Pentru că în acest moment al mandatului, iată, avem uh, de-a face cu un proiect de raport uh, creat de doi raportori, unul de la socialiști, unul de la uh, populari. Deci considerăm că numitorul comun la, cei, la care cei doi raportori au ajuns trebuie să fie conservat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ați vorbit doar patru minute. Asta v-aș fi uh, și dat la dispoziție. Dau cuvântul domnului Böge. Tot patru minute. Mulțumesc mult, domnule președinte. Bineînțeles, uh, Raportul de inițiativă din februarie 2017 a stat uh, la baza raportului nostru. Era un plan B pe care l-am creat cu toții. Dar iată, de data aceasta mai avem și această propunere legislativă din partea Comisiei Europene. Cred că toți cei care sunt în favoarea sau uh, împotriva acestui instrument juridic trebuie să înțeleagă mai întâi de toate că avem de a face cu un, uh, o propunere legată de CFM, o propunere care duce la lărgirea, uh, solidificarea instrumentelor deja existente, dar și la crearea unor noi instrumente. Prin urmare, cred că trebuie să ne axăm nu doar pe funcția aceasta de, de stabilizare a investițiilor, ci trebuie să ne concentrăm pe contextul complet al acestei propuneri legislative și, uh, bineînțeles, în acest context să ținem cont și de poziția uh, Uh, Parlamentului European pe diversele teme. Avem uh, instrumentele tradiționale, coeziunea, agricultura, etc. Trebuie să vedem unde anume avem nevoie de noi instrumente, instrumente uh, Uh, care să completeze instrumentele deja existente. Mai avem Invest EU, de asemenea, mai avem și instrumentul pentru care doamna Gardia Zabal este rapor raportor. Trebuie să vedem cum merg toate acestea mână în mână, ținând cont, bineînțeles, de gestiunea centrală, gestiunea partajată. De asemenea, trebuie să vedem dacă acestea sunt măsurile potrivite în contextul semestrului european și după aceea trebuie să vedem cum anume punem în această imagine de ansamblu și uh, raportul pe care îl discutăm noi astăzi. Există o serie de voci pe care le iau în serios, serios bineînțeles, voci care spun că toate aceste instrumente ar trebui să fie discutate împreună dacă e să avem uh, un, uh, un instrumentar coerent uh, și cred că și subiectul acesta trebuie să fie abordat astăzi. Asta în primul rând. În al doilea rând, patru, peste 400 de amendamente depuse. Bineînțeles, amendamentele acestea sunt diferite. E și normal. <clears throat> Există unele amendamente care susțin uh, propunerea comisiei, uh, o completează sau din potrivă. Există amendamente care transformă această propunere a Comisiei în ceva uh, complet imposibil de pus în practică. Și asta este adevărul. Și în acest context, context aș vrea să vă spun următoarele. Dacă avizul BCE merge în direcția propunerii Comisiei Europene, dacă femeiul să ne amintim că am audiat o serie de experți de la FMI în contextul uh, raportului nostru din, punct, uh, din uh, proprie inițiativă. Dacă mai avem experți francezi și germani care merg în aceeași direcție și completează propunerea Comisiei, atunci consider că trebuie să analizăm cu mare atenție propunerea și cu mare seriozitate. Din punctul meu de vedere, două lucruri sunt absolut esențiale și acestea se regăsesc de altfel și în uh, amendamentele noastre comune și se, se regăsesc și în uh, raportul din proprie inițiativă, și anume problematica sistemului de uh, reasigurare, cine ce primește uh, criteriile pe care se poate participa la uh, acest uh, sistem de reasigurare și după aceea mai avem și problema bugetară este uh, absolut uh, esențială uh, problematica aceasta. Colegii care nu sunt de acord neapărat cu această funcție de stabilizare, etc., sunt rugați să se uite, în, să, să analizeze încă o dată cu mare atenție articolul 5, căruia noi nu-i aducem atingere. Acolo se spune clar ce anume și cum anume se, se sprijină și care sunt uh, sunt până la urmă responsabilitățile Comisiei Europene în, uh, în cazul în care uh, investițiile efectuate nu sunt neapărat eligibile. Uh, cam asta am pus noi în fața ochilor dumneavoastră. Ne dorim uh, ca subiectul acesta să poată fi discutat Uh, în uh, luna care urmează, mi-aș dori ca decizia finală să fie luată în ianuarie pe marginea acestui subiect. Mulțumesc foarte mult, domnule Böge, iată v-ați uh, ați respectat și dumneavoastră timpul care v-a fost alocat. Um, trecem acum la intervențiile raportorilor din umbră. Începem cu Comisia Bugete, raportorul din umbră de la socialiști, domnul Dos Santos. Minutes, I'm sorry. Două minute aveți la dispoziție. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus deja co-raportorii, raportul acesta este absolut esențial și merge mână în mână cu o serie de alte teme pe care le-am uh, tratat și le tratăm în cele două comisii ale noastre. Prin urmare, uh, sunt într totul de acord cu cele prezentate aici și sunt într totul de acord cu maniera în care colegii au uh, lucrat asupra textului. Dar, în general, să știți că am probleme legate cu definirea obiectivelor acestui raport. Uh, eu înțeleg maniera pe, uh, pe care, pentru care a optat doamna Berez uh, în eforturile pe marginea acestui uh, raport. Sunt de acord cu cele mm, pe care domnia ei tocmai le-a spus, sunt de acord cu argumentele, unele dintre ele vehiculate, dar în același timp trebuie să înțelegem că Uh, subiectul este unul foarte, foarte spinos și uh, tocmai de aceea nu am putut ajunge la un compromis suficient de repede. A trebuit să terciversăm, să amânăm deciziile finale cu, cu vreo două săptămâni, dar până la urmă uh, toate acestea sunt dovada importanței pe care o acordăm subiectului. S-au depus de asemenea, sau am depus de asemenea o serie de amendamente. După cum v-am spus, sunt de acord cu multe dintre propunerile făcute, care de altfel au fost prezentate și la Comisia uh, Econ, dar în ceea ce privește bugetul, am depus amendamente pe trei uh, paliere. În primul și în primul rând, criteriile de definire a accesului la fonduri. Mă gândesc, spre exemplu, la șomaj și investiții. Am putea lua în considerare și creșterea economică. Sunt până, aceste trei concepte până la urmă merg mână în mână și deci ar fi, trebui să fie incluse aici cu toatele. După aceea, în ceea ce privește capacitatea fondului, eu propun o creștere uh, la 45 de milioane de euro a acestui fond. Suma aceasta este cu mult peste propunerea inițială a Comisiei. Și după aceea, criteriile de acces, de accesibilitate. Am depus o serie de amendamente pe tema aceasta. Criteriile de care permit accesul ar trebui să fie clare atât pentru statele din zona euro cât și pentru cele din afara zonei euro. Deci cam acestea sunt uh, amendamentele mele și coeziunea economică este de asemenea importantă. Mulțumim, domnule Dos Santos. Domnul Mureșan de la PP Econ. It's nice to see you in the chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că dumneavoastră prezidați această reuniune. În primul rând, aș dori să uh, le mulțumesc din inimă coraportorilor Pervanș Bere și Reimer Böge pentru proiectul de raport prezentat. Uh, pe un dosar atât de dificil vis-a-vis -vis de care există o divergență mare de opinie, deci mulțumesc coraportorilor pentru că au redactat acest proiect de aviz care încearcă să acopere toate aceste opinii diferite și în mod evident au fost depuse o sumedenie de amendamente din partea diferitelor grupuri politice, inclusiv din partea grupului meu politic, Uh, și eu aducând contribuția din acest punct de vedere. Ce este important pentru membrii PPE din Comisia Econ? În primul rând, respectarea pactului de stabilitate și creștere. Uh, pe măsură ce ne gândim la instituirea acestei funcții europene de stabilizare a investițiilor, trebuie să nu uităm că avem nevoie de condiții și de stimulentele potrivite. Trebuie să avem un instrument care să ajute țările în situația de dificultate, care sunt într-o situație de dificultate și ar trebui să încurajăm un bun uh, comportament din punctul de vedere al respectării uh, dispozițiilor pactului de stabilitate și creștere, din punctul de vedere al încurajării reformelor de reducere a șomajului înainte de a apărea crize, astfel încât o țară să nu facă obiectul unei procedure uh, proceduri a deficitului excesiv înainte, pentru că, după cum am spus, am dori să fim uh, solidari cu Uh, cu țările care își gestionează bine uh, finanțele publice și uh, sunt lovite apoi de o criză neașteptată. Tocmai de aceea ar trebui să definim mai bine ce înseamnă un șoc asimetric, pentru că dorim să ajutăm statele care se confruntă cu asemenea șocuri asimetrice. Și am limita numărul țărilor care pot fi ajutate la o treime, pentru că dacă mai mult de o treime din statele membre ale, uh, se confruntă cu o asemenea criză, ea nu mai are un caracter asimetric. Și uh, sumele creditelor, suma creditelor ar trebui să fie limitată și în funcție de disponibilități în ceea ce privește asigurarea sau mecanismul de asigurare sau de reasigurare în cazul șomajului, trebuie să recunosc că este un subiect pe care trebuie să-l discutăm în grupul nostru politic. Este o linie roșie pentru mulți dintre colegii noștri, deci ce aș putea să vă spun este că va trebui să ne definim o, o poziție comună în interiorul grupului nostru politic, după aceea în Parlamentul European. Și în concluzie, domnule președinte, dacă ne dorim un acord cu Consiliul pe acest dosar, cred că avem nevoie de o majoritate clară în Parlamentul Parlamentul European. Uh, raportul din uh, propria inițiativă a fost votat cu 304 voturi pentru, 255 împotrivă și câteva um, abțineri. Acum, cred că majoritatea trebuie să fie mai mare pentru că este un uh, este o procedură de codecizie și doar așa, cu o majoritate largă, vom putea să influențăm mai, mai mult poziția Consiliului. Doar așa vom adopta un mandat puternic de negociere cu Consiliul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mureșan. Chiar dacă cuvintele dumneavoastră sunt extrem de înțelepte, v-aș aduce aminte dumneavoastră și colegilor că um, trebuie să respectați uh, timpul alocat în această reuniune. Și acum? Domnul Călmă are cuvântul, raportorul din partea uh, Comisiei pentru Bugete din partea ICR, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Recunosc faptul că cei doi coraportori au lucrat foarte harnic uh, la acest dosar, însă așa cum am discutat și ieri o altă măsură și cum am pronunțat și ieri, sunt 100% sigur că am luat-o pe calea profund greșită. Această aceste măsuri uh, ne îndepărtează de la recunoașterea problemei fundamentale. Repetăm că moneda euro ar fi o poveste de succes, că suntem pe calea cea bună și, de fapt, la fiecare, după fiecare câteva luni, tot apare cât un nou instrument de uh, susținere a monedei euro. Și mie mi se pare că abuzăm de cuvântul uh, solidaritate. Solidaritatea este importantă și dăm dovadă de solidaritate în Uniunea Europeană și este un lucru bun, însă dacă o țară, datorită problemelor structurale, nu mai este în stare să-și uh, achite uh, datoriile, atunci nu mai, este, nu mai este vorba de solidaritate dacă gestionarea economică anterioară a fost una proastă sau dacă te țara respectivă s-a întins mai mult decât era plapuma. Fiecare țară, fiecare stat uh, poate să facă acest lucru, are dreptul să facă acest lucru, însă trebuie să și asume uh, consecințele acestui comportament. Și dacă uh, adoptăm toate aceste măsuri, uh, nu mai înțelegem ce se întâmplă, nu va mai fi vorba de solidaritate, ci de o responsabilitate generală. O situație în care fiecare va, va face cel taie capul și uh, Uh, rezultatul va fi uh, promovarea hazardului moral și uh, mă împotrivesc acestor măsuri pentru că sunt lipsite de transparență. Dacă este să vă gândiți la măsurile introduse până acum de Banca Centrală Europeană, încă politica legată de rata de dobândă zero este destul de transparentă, dar dacă ne gândim la um, activele, programul de achiziționare a activelor de stat. Și dacă mai citiți ce se spune prin ziare astăzi, și mă apropiu de sfârșit, în Italia se discută despre niște măsuri speciale dedicate băncilor. Nimeni nu mai înțelege despre ce este vorba și care sunt măsurile existente. Și Uniunea Europeană nu ar trebui să se mire dacă va primi factura la următoarele alegeri. Mulțumesc, domnule Colmel. Uh, din partea Econ, ECR, domnul uh, Luca. mulțumesc, domnule președinte. Domnul Boghe, pe bună dreptate, s-a referit la faptul că 40 de um, experți economici franco-germani s-au pronunțat într-un mod uh, similar Uh, pe uh, acest raport. În Germania există cam 600 de profesori de economie, plec de la premisa că numărul este similar de mare și în Franța. Deci, de ce 1200 de economiști au o părere diferită sau nu se pronunță la fel ca acești 40 de experți în economie? Poate un motiv este că această propunere este uh, greșită Uh, în mod profund, pentru că lipsește un uh, temei juridic, în primul rând, pentru această propunere, pentru că Comisia încearcă să își depășească din nou prerogativele. Uh, vă aduc aminte că se, uh, um, articolele ca teme, luate ca temei juridic sunt articolele 174 și 175 relevante pentru politica de coeziune. Se propune o, o promovare a politicilor de de investiții și în propunerea legislativă nu se spune nimic că aceste, despre faptul că aceste investiții ar trebui să funcționeze în avantajul regiunilor defavorizate. Deci nu există nicio legătură cu politica de coeziune. În plus, fiecare țară din zona euro ar fi uh, eligibilă să primească credite chiar fără niciun fel de Uh, dobândă dacă are probleme cu, uh, cu, uh, cu șomajul și ar, avea, ar fi eligibile și regiuni care nu sunt defavorizate în Europa. Deci cum putem să ne asigurăm că acest instrument va putea fi, folos, va putea fi folosit în beneficiul regiunilor defavorizate dacă el poate fi accesat de toate regiunile, chiar și cele mai dezvoltate din punct de vedere economic în Uniunea Europeană. Drept urmare, v-aș ruga să cerem părerea, avizul serviciului juridic al Parlamentului European. Din punctul meu de vedere, se pregătește un act de caracter ultra-viris și mi-aș dori în această situație să dispunem de un aviz uh, din partea serviciului juridic da, uh, înainte de a adopta o asemenea propunere legislativă. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați vorbit cu șapte secunde mai puțin decât colegul uh, din, din partea ECR. Da, și cu un minut mai puțin decât raportorii din partea ESHIDA. Raportorul Paet uh, din partea ALDE și Comisia pentru Bugetul nu este prezent. Deci domnul Tremosa are cuvântul din partea Comisiei Econ. Vă mulțumesc, o să încerc să respect aceste două minute. Felicitări în primul rând uh, celor doi raportori. Dragi colegi, ieri în aceeași sală l-am primit pe Mario Draghi, care s-a referit la această funcție europeană de stabilizare a investițiilor ca fiind un prim pas esențial pentru stabilizarea zonei euro. Desigur, știți că grupul liberal întotdeauna a considerat că anumite condiții uh, sunt importante, astfel încât toate statele membre să respecte normele de guvernanță economică pe care le-am votat în ultimii ani și Mario Draghi uh, ieri s-a referit la modul în care putem crea încredere între uh, state, prin, tocmai prin respectarea normelor și prin sporirea convergenței. Și în asemenea pas ar putea fi făcut uh, într-o situație diferită, însă realitatea este cea în care trăim și am văzut că am văzut în ultimii ani că dacă are loc un șoc asimetric, uh, consecințele pot fi dramatice din punct de vedere al uh, uh, reducerii investițiilor și trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Grupul politic liber ar fi de acord cu sus, uh, susținerea unor investiții automate, uh, dacă ar fi condiționate de dacă aceste fonduri s-ar îndrepta înspre proiecte de cercetare și uh, dezvoltare. Din punctul de vedere al beneficiilor, nu ne putem permite să continuăm, uh, așa cum am făcut-o până acum, construind aeroporturi pe care nu aterizează niciun avion sau autostrăzi uh, nefolosite de nimeni în ceea ce privește acest sistem automat de asigurare, reasigurare în caz de, de șomaj, am putea să ajutăm statele care se confruntă cu un șoc asimetric într-o uniune unde comportamentele sunt diferite în contextul unei crize. Vom urmări cu mare atenție această dezbatere și o să încercăm să ne aducem o contribuție cât mai cuprinzătoare. Vă mulțumesc, urmează Verzi Domnul Sole, raportor din umbră de la Comisia pentru Bugete. Vă mulțumesc, voi încerca să fiu foarte succint. Mulțumesc în primul rând celor doi raportori pentru activitatea lor. Noi am depus un număr important de, apart- de amendamente. Suntem de acord cu ideea care stă la baza acestei propuneri, suntem de acord uh, cu faptul că este o propunere necesară, însă considerăm că trebuie să fie îmbunătățită din anumite puncte de vedere și o să mă refer la câteva dintre acestea dimensiunea acestei funcții pentru noi este extrem de modestă și propunem să o mărim până la cel puțin 1% din PIB-ul uh, zona euro. Este vorba de o dublare a propunerii uh, coraportorilor uh, de la amendamentul 19 în ceea ce privește condiționalitatea. Cred că există posibilitatea reiterării unor uh, condiții sociale și de mediu, dincolo de nerespectarea normelor fiscale. De exemplu, respectarea mm, obiectivelor intermediare ale Uniunii Europene de mediu 2020. Apoi, interacțiunea între Funcția Europeană de Stabilizare a Investițiilor și Mecanismul European de Stabilitate sau succesorul acestuia. Înțelegem că amendamentele 26 și 27 ale coraportorilor elimină dispozițiile care ar uh, permite o complementaritate între cele două instrumente. Noi nu suntem de acord cu o asemenea idee, suntem convinși că o asemenea dispoziție ar putea să facă ca pe viitor această funcție de stabilizare a investițiilor uh, să crească mai mult și să devină complementară într-o într-o lume în care s-ar putea să ajungem și la crearea unui fond monetar uh, european. Deci ar trebui să existe în continuare această interacțiune între Funcția Europeană de Stabilizare a Investițiilor și Mecanismul European de Stabilitate. Mulțumesc, domnul Lambert, din partea Econ. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun domnului Băghe că în momentul în care ne spune că trebuie să privim această propunere în legătură cu uh, propunerea InvestEU, vă aduc aminte că așa numitul plan de investiții Juncker a dus la investiții masive, mai ales în, ța- în țări ca uh, cea din care proveniți dumneavoastră în Germania, unde capacitățile de investiții sunt mai mult decât abundante. Deci există o problemă de orientare din punctul nostru de vedere. Avem nevoie de investiții nu în Belgia sau în Germania, uh, care au deja capacități de investiții, ci în țările care nu dispun de aceste mijloace. Și dacă este să ne uităm la orientarea, la orientarea acestui uh, instrument, uh, am uh, derulat câteva scenarii care nu sunt foarte optimiste din punctul de vedere al criteriilor. Ne întrebăm în primul rând dacă ar trebui să impunem în mod paralel respectarea celor două condiții, eu spune că nu, din potrivă, dacă ne dorim o, o țintire mai bună. Poate ar trebui să excludem țările care o, o rată a șomajului care depășește media europeană de la respectarea în același timp a celor două condiții. Din punctul de vedere a contribuțiilor naționale acum, poate am putea introduce un criteriu referitor la respectarea sau nu a uh, tabelului uh, de, de bord cu uh, privind dezechilibre, uh, dezechilibrele macroeconomice. Cele care nu respectă aceste criterii ar trebui să-și aducă o contribuție mai mare. Dacă politicile lor sunt uh, dăunătoare, ar trebui să alimenteze mai mult acest fond care corectează efectele negative ale propriilor lor politici. Și din nou, tipul de investiții eligibilă cred că ar trebui să țintim să țintim cu adevărat investițiile astfel încât acestea să fie utile în combaterea schimbărilor climatice și nu să susțină aceste schimbări climatice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lamberts. Ar urma GUE. Nu știu dacă domnul Shirdevan nu este prezent. Nu? Dar nici uh, Doamna Niriada, nici domnul Firdevă nu sunt uh, prezenți. Uh, mergem mai departe la FDD, nimeni din partea Comisiei pentru Bugete, nici domnul uh, Vali din partea Econ, niciun Marco, nici din partea NL. Doar un alt colegă a dorit să ia cuvântul, doamna Rodriguez, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că activitatea doamnei Beres și a domnului Böge este una foarte utilă și constructivă. Este foarte important ca Parlamentul European să se implice în acest dosar, în acest moment atât de esențial, marcat de secvență, de niște decizii care vor determina modul în care definitivăm Uniunea economică și, mon- și bancară și când ne referim la riscurile unor șocuri asimetrice în zona euro, trebuie să ținem cont de faptul că aceste șocuri asimetrice pot fi uh, pot să se manifeste printr-o deteriorare rapidă, acută a uh, ratei șomajului. Deci este rata șomajului uh, poate fi un criteriu de eligibilitate. Un alt criteriu de eligibilitate ar putea fi situația investițiilor și cred că putem răspunde acestei probleme în felul următor. Instrumentul care urmează să fie instruit instituit trebuie să susțină statele membre în eforturile de a continua investițiile publice, pentru că acest lucru are un efect pozitiv în context uh, macroeconomic și este util și pentru finanțarea tranziției înspre o economie uh, cu emisii reduse de dioxid de carbon. Și voi depune un amendament în acest sens. Și, însă, în general, sunt de acord cu propunerile raportorilor și cu propunerea domnului Santos legată de buget. Vă mulțumesc, doamna Rodriguez. Dau din nou cuvântul domnului Luca pentru că avem puțin timp. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă mai refer la două puncte. În primul rând, vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Lamberts, care s-a plâns că fondurile din planul de investiții Juncker, în mare parte, au ajuns în uh, Germania și nu în alte țări, unde dumnealui și-ar fi dorit ca aceste fonduri să ajungă mai degrabă. Ce doresc să precizez este că uh, miza nu este canalizarea acestor stat, uh, fonduri în anumite state, așa cum a spus și colegul Ramon Tremosa. Uh, Există au, și au existat foarte multe investiții proaste în Uniunea Europeană, mai ales înaintea uh, crizei monedei euro, când au fost construite autostrăzi care nu au fost uh, folosite de nimeni sau când s-a investit mult în uh, clădiri care au rămas uh, neocupate. Un punct slab al acestei propuneri a Comisiei Europene este finanțarea uh, automată a unor investiții uh, în lipsa unui, unei garanții de rentabilitate acestor investiții. Eu nu am văzut nicăieri vreo condiție, vreun control a rentabilității uh, investițiilor. Mie mi se pare că ar trebui să fie uh, condiția sine qua non pentru aceste investiții. Trebuie să fie rentabile, trebuie să fie uh, efic- uh, eficiente și atrăgătoare și pentru alți investitori. Primul punct. Și a doua, a, a doua observație, o întrebare pe care uh, v-aș adresa-o dumneavoastră. Uh, Oare este posibil ca cele două comisii să examineze în mod critic uh, avizul juridic uh, propus de Comisia Europeană, articolul 174 și 175. Eu v-am spus de ce consider că temeiul juridic ales de Comisia Europeană nu, au, nu are nicio legătură cu obiectul uh, propunerii făcute de Comisia Europeană. Deci aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord să mandatați uh, um, Serviciul Juridic al Parlamentului European să uh, verifice temeiul juridic ales de Comisia Europeană și tocmai ce mi-am epuizat cele două minute. Vă mulțumesc. Nu pot vorbi în numele domnului Gualtieri, însă voi transmite solicitarea dumneavoastră. Un minut, domnul Fernandez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i felicit pe coraportori pe această propunere foarte constructivă și care cred că poate să constituie o mai mare încredere în Uniunea Europeană și în Uniunea Economică și Monetară. Toată lumea este de acord că trebuie să suplimentăm și să acționăm mai mult. S-a spus că s-au mobilizat 150 de miliarde de euro în Uniunea Europeană, însă trebuie să ne uităm la situația de la țară la țară în funcție de economia din fiecare țară. Care stat a beneficiat uh, în cel mai mult în funcție de PIB? Uh, Grecia, Estonia și după aceea Portugalia. Asta înseamnă că avem un instrument, un instrument funcțional uh, ajută aceste state care au avut dificultăți în accesul la finanțe pentru investiții. Este de asemenea foarte clar că avem nevoie de un echilibru, un mix uh, corect între un plan care trebuie să funcționeze continuu din 2021 până în 2027 împreună cu un instrument pentru uh, stabilitate financiară și care trebuie să funcționeze în mod mai punctual. Acestea sunt propuneri care se completează una pe cealaltă. Mulțumim! Ace- Acum așteptăm să ascultăm uh, părerea comisiei, care îi dăm cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciem uh, munca făcută de Comisia Bugete în uh, redactarea acestui set de propuneri, de amendamente la propunerea noastră. Acum uh, este o discuție din ce în ce mai pregnantă în zona bugetului Uni- Uniunii în legătură cu propunerea noastră îmbunătățită de Parlamentul European, care poate să uh, își aducă o funcție de stabilizare, după cum a fost discutată, și poate să formeze un pilon uh, important în acest sens. Așadar, uh, apreciem eforturile pe care le-ați depus aici. În al doilea rând, Propunerea noastră este menită să fie un sistem ra- ra- de urgență, de frânare uh, pentru a ajutora statele afectate de uh, un eveniment advers. Așadar, uh, stabilirea obiectivelor pentru investiții eligibile sunt lucruri fundamentale pentru acest instrument și de aceea susțin argumentele raportorilor că criteriile de eligibilitate ar trebui să fie pe cât de simple posibil și aș v-aș ruga să evitați uh, o intrare în detaliu prea uh, mare. Și ultima idee pe care aș exprimau este că am luat notă de exprimarea cheia interesului în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare a acestui mecanism pentru asistența de șomaj. Comisia, dacă se confirmă această dorință a Parlamentului și a statelor membre, unele state membre au, și-au indicat susținerea pentru a lucra în această direcție și de aceea Amendamentele la acest raport ni se par uh, apte pentru a extinde acest, uh, acest obiectiv către investițiile duale. Vă mulțumesc pentru a încheia lucrurile cu raportorii. Uh, fiecare două minute. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru intervențiile dumneavoastră și pentru observațiile dumneavoastră critice. Aș dori să citez uh, două propoziții din această propunere în legătură cu arhitectura bugetului zonei euro, publicată de către ministerele germane și franceze de finanțe. În ceea ce privește temeiul juridic, uh, au și ei câteva observații aici, se referă la temeiul juridic care ar putea să fie articolul 175 și articolul 182, 173 împreună cu 136. Deci uh, sunt de acord uh, să examinăm uh, temeiul juridic. Să nu mai avem nicio dezbatere în legătură cu ilegalitatea. Trebuie să avem un temei juridic suficient pentru că uh, se făcea referire la susținerea statelor în problemele economice. După aceea, un alt lucru care trebuie să fie menționat, în final, cele două ministere spun că uh, bugetul zonei euro ar trebui să facă parte din uh, bugetul comunitar și că uh, ar trebui să fie determinat de către șefii de state și de guverne. Există câteva lucruri în legătură cu principiile, de, uh, în legătură cu bugetul, însă că uh, spun că șefii de, de state și de guverne uh, trebuie să decidă asupra acestui buget, înseamnă că Consiliul European trebuie să decide tot și trebuie să avem grijă ca totul să aibă loc în formatul potrivit să se încerce găsirea unei majorități clare pentru a nu pierde controlul parlamentar asupra bugetului. Vă mulțumesc, doamna Beres, două minute. Poate puțin mai mult, dacă îmi permiteți. În linia a ceea ce a, tocmai a spus domnul Rainer Böge, Rainer Böge, Parlamentul și-a revendicat întotdeauna competențe în uh, materie bugetară, în zona euro și de aceea comisiile noastre conlucrează și ceea ce pregătim în acest mandat va fi embrionul poziției Parlamentului European din viitor. Deci uh, avem în vedere acestui document franco-german, trebuie să ne punem de acord în legătură cu propunerile legislative ale Comisiei. În ceea ce privește definiția șocului asimetric, eu nu sunt uh, profesor universitar nici economist, însă ceva îmi spune că este o dezbatere utilă în legătură cu care am putea ține seminarii. Spuneți că această alegerile trebuie să fie făcute de peste o treime din statele membre. Nu știu când Grecia sau Italia sau un alt stat din zona euro începe să deraieze atunci care este definiția șocului asimetric? un șoc asimetric, dacă nu este tratat, uh, devine un șoc simetric prin efectul de contagiune, uh, dat fiind că economiile noastre sunt interconectate. Și uh, vă reamintesc natura dezbaterii angajate în jurul propunerii lui Reimer Böge. Este o dezbatere foarte utilă pe care putem să o continuăm. Ați spus că există o dezbatere în legătură cu ajutorul de șomaj. Și dacă ne uităm la ceea ce spunea Reimer Böge, eram în, la primul raport pentru uh, bugetul zonei euro și am convenit să ne oprim uh, la acest subiect. Acum avem această reasigurare pentru șomaj și cred că am făcut un pas enorm uh, am pus în propunere, am introdus în uh, propunere uh, niște idei care merg mult mai departe decât o uh, asigurare pentru șomaj. Domnul Luke, domnul Luke va răspuns în legătură cu temeiul juridic. Vă reamintesc că că Jacques Delors, la trecerea la euro, spunea că politica de coeziune trebuie să fie revizuită pentru a ține cont de problemele de convergență și de divergență în zona euro. Acest exercițiu nu a avut loc niciodată și acum vedem în fiecare zi consecințele în, din cauza faptului că nu avem coeziune. Uh, vă rog, uh, domnule președinte, un pic de indulgență și trebuie să reamintim și punctele uh, puternice susținute de Mario Draghi ieri după masă în legătură cu poziția Comisiei. În lui Filip Lambert, care cred că ne-a părăsit, și lui Jordi Sole, le mulțumesc pentru susținerea Uh, susținerea principiului și aș menționa doar că în 2014 uh, indemnitatea, uh, ajutorul de șomaj în zona euro a fost 200 de miliarde de euro. Deci, dacă noi propunem 55 de miliarde, asigurăm echilibrul unei funcții de stabilizare. În ceea ce privește ideea de a baza investițiile pe mizele climatice. Am luat notă de observațiile comisiei, însă după ați făcut aceleași observații la planul Juncker 1 și până la urmă ați văzut că există o susținere mai mare pentru investiții în tranziția ecologică. Sper că același lucru uh, se va întâmpla uh, și în acest caz. Am încheiat uh, punctul 4 al comisiei noastre, a reuniunii noastre comune. Punctul 5 este diverse. Dacă nu sunt diverse, vă reamintesc că uh, reuniunea raportorilor din umbră a IASF a fost anulată și amânată pentru 12 decembrie la Strasburg. Deci nu vom avea un vot în data de 3 decembrie. Următoarea reuniune va avea loc luni, 3 decembrie, cu toate că mai avem o reuniune și la Bruxelles.